Dear colleagues, dear guests, I think... Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați invitați. Cred că putem să începem. Uh, before introducing and... Înainte de a ura bun venit uh, oaspeților noștri, vreau să încep cu punctul 1 de pe ordinea de zi. A intervenit o modificare, punctul 9 de pe ordinea de zi este amânat până la următoarea întâlnire a comisiei, deoarece încă nu sunt disponibile toate versiunile lingvistice pentru întrebarea cu solicitare de răspuns solar și pentru rezoluția aferentă. Dacă nu sunt obiecții, foarte bine. Punctul 2, nu am niciun fel de anunțuri de făcut. Punctul 3, acum, adoptarea proceselor verbale. Dacă nu sunt obiecții, atunci Considerăm că procesele verbale a întâlnirilor din 16 decembrie 2015, 28 ianuarie, 1 februarie și 17-17 februarie 2016 au fost adoptate. Prin urmare, putem să trecem imediat cu, la punctul 4, și anume audierea pe tema protejării adulților vulnerabili Aș vrea să urez bun venit distinșilor noștri invitați. Mai întâi domnul Domenico, Domenico Damascelli, care este notar în Italia, doamna Aneche Vrenegor, consilier juridic pentru planificare imobiliară internațională, membra Comisiei Leven domnul Richard Fisman, care este avocat, domnul Jean-Christophe Rega, notar din Franța, și sper că sunt prezenți și domnul Philip Lorty, prim secretar a Biroului Permanent a Conferinței de la Haga, în ceea ce specialist în dreptul internațional privat. Fiți bineveniți la întâlnirea Comisiei pentru Afaceri Juridice. Cred că putem să începem dând cuvântul primului nostru orator, domnul Damașteli. Președintele se scuză în cazul în care nu a pronunțat bine numele oratorului. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc uh, și să vă, mm, vă spun că pentru mine este o mare onoare să vin pentru a doua oară la comisia dumneavoastră în urmă cu 10 ani a fost prima ocazie și am venit să vă vorbesc despre succesiuni în urma unui deces. Procesul legislativ atunci uh, era um, abia la început și s-a încheiat cu adoptarea uh, regulamentului 650 uh, din 2012. Fiind unul dintre instrumentele cele mai complexe și mai ambițioase din dreptul internațional privat și din dreptul comunitar, și îmi doresc ca și în domeniul uh, despre care vom vorbi astăzi să ajungem la rezultate comparabile. Nu pot să vorbesc uh, prea mult, prin urmare nu pot să intru în toate amănuntele pentru a explica de ce este oportun, dacă nu chiar indispensabil, ca legislatorul european să intervină în domeniul protecției adulților vulnerabili. Este suficient totuși să spun că normele comune, care în mod normal permit numirea judecătorului și identificarea lui judecătorului competent pentru a lua măsuri de protecție a persoanei și a patrimoniului adultului care a fost declarat incapabil, care permite desemnarea legii aplicabile pentru a putea pune în aplicare asemenea măsură și care, bineînțeles, permite uh, libera circulație în interiorul spațiului judiciar european a acestor măsuri, e bine, absența acestor norme comune reprezintă o amenințare pentru aceste persoane, o amenințare pentru drepturile și libertățile lor fundamentale care sunt recunoscute de tratate și de alte surse primare de drept european. Aș vrea să mai adaug însă două observații care mă fac să trec uh, imediat la subiectul principal. Prima mea observație este cu privire la creșterea vertiginoasă a numărului de adulți care, potrivit estimărilor uh, Comisiei pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale de la ONU, va um, fi în următorii ani, din cauza îmbătrânirii sau din cauza anumitor incapacități sau dizabilități fizice și psihice, deci se va afla în imposibilitatea sau, dacă nu, extrema dificultate de a se ocupa de propriile lor interese. Și în plus trebuie să ne gândim la faptul că multe dintre aceste persoane uh, vor locui în statele membre într-un număr mai mare decât în alte regiuni ale lume, pentru că aici condițiile de viață și nivelul îngrijirilor de sănătate le uh, permit să uh, aibă o speranță de viață mai mare. A doua observație pe care doream să o formulez este mm, inspirată din propria mea experiență din ce în ce mai multe persoane mi se adresează mie ca și altor colegi um, italiani, italieni sau din alte state membre pentru că doresc să programeze anticipat uh, ce se va întâmpla în momentul în care nu se vor mai putea ocupa de propriile lor interese, chiar dacă um, se gândesc că acest moment va interveni cât mai târziu cu putință, dar se așteaptă să se întâmple cândva. Și din păcate, trebuie să îi refuzăm, pentru că Legislația în vigoare nu permite așa ceva. Trebuie să remarcăm că, în marea majoritate a statelor membre, protejarea adulților vulnerabili este reglementată prin norme obligatorii, însă uh, care se aplică a posteriori, deci numai după ce incapacitatea s-a manifestat și după ce a fost confirmată de către un medic specialist. În plus, această protecție ține de competența judecătorilor. Ei sunt cei care trebuie să numească un tutore și care să dea autoritățile necesare pentru uh, tutorele astfel uh, numit să uh, se ocupe de gestionarea patrimoniului persoanei care a fost declarată um, um, incapabilă. Știind că deseori este vorba chiar de recuperarea banilor care sunt indispensabili pentru supraviețuirea persoanei respective. În același timp, există și țări, deși într-un număr foarte mic, în care uh, se permite adultului care încă este capabil să-și exprime uh, dorința să numească o persoană sau o entitate care să îl asiste sau să-l reprezinte atunci când devine necesar. Și adultul poate să le dea instrucțiunile pe care le crede de cuvință, ținând cont de propriile sale dorințe, de propriile sale proiecte pe viitor, pentru el și pentru familia sa. Pot să dau aici cu titlu de exemplu legislația din Germania și Austria, uh, legislația din Regatul Unit la Simpower of Attorney, Uh, care este în vigoare încă din 2005 și de altfel în, în, în Anglia și în țara Galilor și de asemenea există și mandatul de protecție viitoare uh, din Codul Civil francez. Aceste instrumente juridice uh, sunt destul de diferite între ele. Pot să fie sub forma unui simplu acord între mandatar și mandatat sau sunt declarații unilaterale din partea mandatarului Însă um, există mai multe caracteristici comune. De exemplu, se lasă mandatarului posibilitatea de a fixa uh, care vor fi puterile mandatatului. De asemenea, este nevoie de confirmarea incapacității de către un terț și nu se exclude nevoia uh, intervenției unui judecător pentru a controla activitățile mandatatului. Prin urmare, legislatorul european trebuie să se uite la aceste instrumente cu mult interes. Prin urmare, reușim să urmărim un dublu obiectiv, care este coerent cu principiile din dreptul comunitar. În primul rând, trebuie să evităm cât mai mult cu putință intervenția tribunalilor. Acestea vor avea astfel o calitate de muncă scăzută și, în plus, se favorizează exercitarea activității jurisdicționale propriu-zise, și anume un tribunal trebuie să se ocupe mai ales de tot ceea ce înseamnă uh, contencios, controverse. În al doilea rând, am putea să permitem persoane interesate să aleagă uh, persoanele cărora le, le va credința puteri și în plus se garantează uh, autodeterminarea pentru aceste persoane chiar și în aceste momente grele din viață, delicate. În plus, garantăm eficiența tutelei pentru că uh, renunțăm la toate procedurile oficiale și la timpii de răspuns, care deseori nu sunt uh, foarte rapizi în procedurile judica, în judiciare. Acum trebuie să ne întrebăm dacă aderarea la Convenția de la Haga asupra protecției internaționale a adulților din 13 ianuarie 2000 de către statele membre care încă nu au făcut-o, ar putea să permită o extindere a instrumentelor pe care tocmai le-am menționat. Convenția de la Haga are acest merit de a lua în considerare asemenea instrumente. Îndeopște, articolul 15 din Convenție identifică legea aplicabilă acordului sau actului unilateral prin care un adult oferă uh, unei alte persoane puterea de a-l reprezenta, în momentul în care nu va mai fi în stare să o facă el însuși. Această dispoziție este suficient de flexibilă, pentru că declară că legea din statul reședinței obișnuite a mandatarului este uh, legea by default, însă adaugă și posibilitatea de a se alege uh, ori legea din statul um, uh, din care persoana uh, provine sau legea statului în care a locuit înainte sau, în sfârșit, legea statului unde se află patrimoniul um, persoanei respective. Convenția însă nu garantează faptul că asemenea acte pot să circule fără niciun fel de obstacol pe teritoriul statelor contractante. Prin urmare, în temeiul capitolului 4 din convenție se vorbește despre recunoașterea și executarea doar a măsurilor de protecție a unui adult care au rezultat în urma unei proceduri juridice. Această concluzie poate să fie trasă mai ales în baza articolului 22 din convenție care, pe de o parte, vorbește doar despre măsurile adoptate de către autoritatea dintr-un stat contractant care este competentă de baza unui titlu de jurisdicție prevăzut în Convenția însăși și, pe de altă parte, enumără motivele pentru care se uh, poate refuza recunoașterea unei asemenea act. Și e vorba doar despre motive de natură pur procesuală. Mi se pare că aceste probleme ar putea să fie re, uh, rezolvate prin folosirea certificatului menționat la articolul 38 din Convenție Lăsând deoparte alte elemente, putem să spunem însă că acest certificat poate să fie emis numai atunci când autoritatea competentă în numele Convenției, prin uh, o procedură autonomă, a confirmat, confirmat puterile uh, persoanei care a fost desemnată uh, cu titlul de mandatat sau reprezentant. Și acest lucru în virtutea legii din statul care a, fost, a cărei lege aplicabilă a fost desemnată. Însă trebuie să spunem că o asemenea procedură de gradul 2 nu este în mod normal necesară în relațiile dintre statele membre. Căci atunci când mandatul este, de exemplu, un act notarial, cum se întâmplă deseori în Germania, Austria și Franța, sau chiar și atunci când uh, acest act este inclus într-un alt act public, așa cum se întâmplă în Anglia și în țara Galilor, unde este nevoie doar de o copie autentificată a mandatului, care apoi a fost publicată de către jurnalul oficial. Ei bine, știind că acum, uh, potrivit dreptului comunitar, asemenea acte trebuie să fie uh, acceptate și executate în alte state membre, înțelegem de ce nu mai este nevoie de procedurile mai suscitate e util să vă referiți la articolele 59 și 60 din regulamentul 650 pe 2012 în ceea ce privește succesiunile în urma unui deces. Există un alt defect al acestui certificat și anume că convenția nu reglementează uh, um, procedura de emitere a acestui uh, certificat, nici felul în care el poate fi suspendat, uh, rectificat sau atacat iar um, statele contractante și-au dovedit uh, neîncrederea până la urmă în această convenție pentru că deocamdată niciuna dintre, um, niciunul dintre aceste state nu a comunicat numele autorității competente din, uh, pentru eliberarea unei asemenea certificat. După părerea mea, principalul defect pe care îl are convenția este că aceasta nu prevede o disciplină materială a acestui mandat și, prin urmare, nu se știe Uh, cum anume s-ar putea uh, uh, lua măsuri pentru a rectifica acest defect. Dar era normal știind care sunt limitele pentru competența conferinței de la Haga. Să ne aducem însă aminte că după adoptarea articolului 81 TFUE, în cadrul cooperării judiciare, se pot adopta măsuri care să permită o apropiere a legislației statelor membre. În aceste circumstanțe, ar fi bine ca Uniunea să renunțe, să armonizeze uh, acest domeniu cu un instrument uh, normativ autonom, considerând că este suficient ca toate statele membre să ratifice Convenția de la Haga. În această ipoteză rămâne totuși intactă posibilitatea de a uh, adopta o legislație accesorie și, inclu- și um, um inclusivă care să uh, permită punerea în aplicare a convenției. Din punctul meu de vedere, o asemenea legislație uh, inclusivă ar permite statelor membre care nu au uh, un asemenea sistem să le execute. Și ar fi mai bine dacă normele europene adoptate ar fi sub forma unui regulament, astfel încât ele să se aplice direct. Dacă se efectuează astfel, se permite unei persoane uh, majore să se adreseze o persoană sau mai multor persoane sau unor entități care, de comun acord sau în mod separat, vor putea să aibă grijă de interesele sale patrimoniale în momentul în care el a devenit incapabil să o facă. În plus, un asemenea instrument uh, legislativ european ar permite să se garanteze uh, uh, mandatarului posibilitatea de a numi direct, în mod direct sau indirect, medicul care să se ocupe de el sau care va indica procedurile de respectat atunci când se execută mandatul. În cazul în care acest act nu este un act notarial, ar trebui ca el măcar să fie înregistrat pe lângă o autoritate publică. În ceea ce privește controlarea activității eh, mandatatului, este nevoie totuși de o, o, o implicare a unei um, instanțe. În ceea ce privește regimul de recunoaștere automată a efectului unui asemenea act de către um, un alt stat, ei bine, avem neapărat nevoie de un certificat european care să certifice puterile reprezentantului și care îi permite să-și exercite uh, competențele și în uh, exterior, indicându-se, așa cum s-a făcut și pentru certificatul succesoral european, procedura potrivit căreia un asemenea certificat este emis uh, și poate să fie revocat sau suspendat sau atacat. Sper că Uh, procedând astfel, legislatorul european uh, s-ar apropia de nevoile uh, și de cerințele cetățenilor europene. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Thank you very much, sir. Mulțumesc foarte mult, domnule, pentru această declarație foarte clară. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Anegar Vrenegor, consultant juridic la International Estate Planning și membră a Comisiei Leven Statement, uh, este mai greu pentru noi să pronunțăm, din țările de jos. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit ocazia să vă informez în legătură cu situația din țările de jos. Dumneavoastră tocmai ați pronunțat acest termen, este vorba despre Comisia Levens testament uh, a fost înființată în 2010 de către EPN, care este o subdivizie a Societății Regale a Notarilor. Iar această comisie specială are avut sarcina să creeze un uh, cadru pentru un fel de uh, procură judiciară permanentă care se numește uh, Levens testament. Este vorba despre o procură juridică permanentă. Acest Levens testament poate fi un document foarte amplu pentru că se referă la diverse domenii. Acordă uh, avocatului posibilitatea să se ocupe de probleme medicale, de uh, proprietăți, uh, poate conține uh, anumite solicitări de către cei care au acordat această procură inclusiv către uh, experții din lumea medicală, dar și uh, către uh, judecători în ce privește anumite practici, inclusiv de tratament, dar și de eutanasiere, de pildă iar către juriști, către judecători, dacă cel care acordă procura are copii minori și uh, este desemnat un tutore, atunci uh, trebuie de asemenea să se țină seama de uh, persoana pe care autorul procurii a avut-o în vedere, pentru că poate fi vorba de pildă despre un copil uh, care uh, suferă de o anumită dizabilitate, care este alienat mental de pildă și sau care, datorită unui accident, nu eh, mai este eh, capabil eh, să se întrețină. Cel care acordă procura, de asemenea, poate să adreseze o solicitare judecătorului, dar în momentul în care va fi vândută casa mea, ce se va întâmpla cu mobila, ce se va întâmpla cu colecția de timbre. Ehm, deci, în acest Levens eh, Testament, eh, sigur, nu trebuie să figureze toate aceste eh, probleme, câteodată se referă doar la o chestiune. Și peste 80% din aceste tipuri de testament pe viață se acoperă însă mai mult de un domeniu. Trebuie să avem în vedere că nu există prevederi speciale în legislația neerlandeză care să precizeze condițiile de aplicare a acestui Levens testament, ca atare se bazează pe regulamentele obișnuite legate de puterile judecătorești astfel încât uh, magistrații și adulții vulnerabili au avut nevoie în țările de jos de un nou document care să pregătească situația în care o persoană nu mai poate să-și apere uh, interesele. De asemenea, a fost nevoie despre <laughs> registrul central pentru acest tip de testamente care a fost uh, creat în 2012 de către Comitetul Special al EPN și Societatea Regală a Notarilor um, a adoptat până la urmă acest cadru. Nu este obligatorie înregistrarea în acest registru central al acestui tip de procură permanentă, dar cred că într-un viitor uh, apropiat, uh, judecătorii și, uh, de asemenea, uh, personalul medical va avea posibilitatea în acest registru să cerceteze dacă cineva uh, și-a exprimat o uh, dorință cu caracter testamentar uh, care se referă la acest omeniu. În 2015 au existat 67.000 uh, de înregistrări, astfel um, de la introducere în 2012 um, um, au uh, crescut însă numărul acestor tipuri de testament la 135.000. Să mă gândesc de la următoarea situație. Eu uh, locuiesc în Amsterdam, dar relativ aproape de Germania sau relativ aproape de asemenea de Belgia. Este specificul țărilor de jos. Ne avem aproape 17.000 de locuitori, din care 850.000 nu au, dețin naționalitate neerlandeză. 3,5 milioane locuitori din țara mea provin din alte țări, nu din țările de jos. Asta înseamnă că au legături cu acele țări, au proprietăți în acele țări. 80 de mii de gospodării dețin de asemenea o proprietate, o locuință în străinătate, majoritatea în Europa. În 2009 am găsit o statistică uh, la dispoziția guvernului, 41 de mii de persoane au părăsit țările de jos pentru a uh, se stabili într-o altă țară europeană, tot așa cum 64.000 de persoane au venit din altă țară europeană pentru a locui în țările de jos. Deci, milioane de locuitori neerlandezi își petrec vacanța în străinătate. Uh, uh, foarte mulți dintre neerlandezi uh, pleacă în străinătate de mai multe ori pe an și acești oameni dețin proprietăți în străinătate, fie conturi bancare, locuințe, case de vacanță, deci au de a face și cu instituții din străinătate iar cei care trăiesc în afara țării Ehm, trebuie să țină seama și de prevederile fiscale din acele țări. Există persoane care primesc pensii din altă țară decât cea în care locuiesc, au venituri din altă țară decât cea în care locuiesc. Oamenii pleacă în vacanță și pot fi implicați în accidente severe. Deci, eh, trebuie să eh, intre în contact cu companiile străine de asigurări, cu eh, forțele de ordine. De asemenea, oamenii pot să divorțeze în țara A și eventual fosta soție să trăiască în țara B, unde urmează să trăiască și copiii. Când acordăm o asemenea procură judiciară unei persoane uh, în care ai încredere, acea persoană va trebui la un moment dat să rezolve și probleme în situații transfrontaliere. Dar, din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Vă dau câteva exemple. Un neerlandez bărbat se căsătorește cu o englezoaică, trăiește în uh, Anglia din 1950. Um, sunt în vârstă, au, să spunem, 90 de ani și uh, soțul uh, este foarte bolnav. Fica are acces uh, la um, notarul tatălui. De asemenea, um, are legătură cu bancherii din țările de jos care plătesc pensia tatălui dar e foarte dificil ca după moartea tatălui fica să aibă acces la conturile bancare din țările de jos. Un alt exemplu, o văduvă din țările de jos, care trăiește în țările de jos, nu are copii, nu are rude, are în jurul 80 de ani, are e, buni prieteni, un cuplu de oameni în vârstă care au avut grijă de ea în ultimii ani au administrat locuința eh, din țările de jos și casa de vacanță din Franța. În momentul în care nu mai poate să se deplaseze spre Franța, văduva va trebui să vândă casa din Franța. A făcut un testament, prietenii ei uh, au primit procura, dar uh, trebuie să existe și specificația că uh, cei care sunt deținătorii acestei procurări Cure au posibilitatea să se ocupe de vânzarea casei din Franța, numai că autoritățile din Franța nu acceptă acest Levens testament decât dacă este asociat și un uh, certificat medical care să ateste că proprietatea nu se poate ocupa, nu se poate deplasa. Și alte exemple, un uh, neerlandez uh, în vârstă care a trăit um, în țările de, în America de Sud. Cu ani în urmă, eh, ea a acordat eh, o procură eh, în țările de jos în legătură cu administrarea proprietăților din țările de jos. Sora este în vârstă, are 75 de ani și suferă de Alzheimer. Ehm, ca atare, ehm, fica ei ar trebui să se ocupe până la urmă și de proprietățile din ehm, America Latină, dar nu are această posibilitate dacă nu deține, de o, nu deține o procură specifică. Deci aici este până la urmă vorba de refuzul din partea unor autorități din țările de jos să accepte această procură. În practica mea am fost confruntat adesea cu întrebarea pot să emit un asemenea tip de testament care să fie valabil atât în Franța cât și în țările de jos, pentru că dacă ă, există proprietăți în ambele țări, trebuie să existe o procură ă, acordată în Franța și un Levens ă, testament în țările de jos. Am avut asemenea situații eh, în ce privește moștenirile. Eh, a fost nevoie de două procuri pe care aceeași persoană să le emită în două țări pentru administrarea bunurilor. Guvernul din țările de jos, de asemenea, încearcă să digitalizeze uh, evidența uh, legată de toți cetățenii, dar există și persoane foarte tinere sau foarte vârstnice care nu au acces la tehnica digitală și care nu vor putea să beneficieze de emiterea unor asemenea documente pur și simplu pentru că nu stăpânesc tehnica IT, nu lucrează cu computerul. Deci, un asemenea Living testament, uh, în cazul unei persoane care are suferințe mentale sau uh, fizice, uh, necesită până la urmă asistența unui avocat sau unui judecător care să poată să îl îndrume. Guvernul uh, din țările de jos nu a ratificat Convenția de la Haga privind protecția adulților. Dar eu cred că uh, recunoașterea până la urmă și a procurilor uh, din străinătate ar fi esențială, pentru că dacă ar fi recunoscut în toate țările europene, ar însemna un pas înainte și în felul acesta ar fi respectată până la urmă și Convenția de la Haga prin acest tip de regulament. Mai ales certificatul internațional care demonstrează că un judecător poate să acționeze în numele emitentului este o chestiune foarte importantă. În clipa de față, țările de jos au 3,5 milioane de locuitori cu vârste de peste 65 de ani. 1,2 milioane trăiesc singuri. În fiecare an, judecătorii din țările de jos se confruntă cu mai multe și mai multe cazuri în care este nevoie să fie numiți asemenea administratori fiduciari. În anul 2014 a fost nevoie în 240.000 de cazuri. Fără un asemenea Levens testament, judecătorii nu vor reuși să rezolve problemele legate de acest tip de administrare fiduciară. Deci este nevoie de sprijin inclusiv din partea Parlamentului European pentru recunoașterea acestui tip de procură. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă și dau cuvântul acum domnului Richard Frimston, avocat expert în drept internațional transfrontalier din Regatul Unit. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet uh, tot ceea ce au spus deja colegii mei, pentru că altfel uh, ați auzi același lucru de la fiecare dintre noi însă, dintr-o perspectivă britanică, 40% din populația Londrei a fost născută în afara Regatului Unit. Avem 2,5 uh, milioane de cetățeni din Regatul Unit care trăiesc uh, în alte state membre. Și aceasta este o problemă care capătă o importanță tot mai mare pentru noi toți. Am considerat că ar fi util să vorbesc puțin despre Haga 35 și despre cum uh, folosim acest uh, act normativ în uh, Anglia și Țara Galilor, care sunt diferențele între Anglia și Țara Galilor și, în, din punctul de vedere al Haga 35 și apoi aș dori să vă prezint câteva domenii în care Haga 35 ar putea fi îmbunătățit. După cum știți, uh, în dreptul internațional uh, privat există probleme clare cu care ne confruntăm uh, de fiecare dată. Problema legată de capacitate este că se referă la toate clasificările juridice. Capacitatea nu este o clasificare juridică separată, ci este o chestiune care ține de tot ceea ce facem. Haga 35 se referă doar la chestiuni uh, care țin de jurisdicție, legislația aplicabilă, recunoaștere și punere în aplicare în uh, domeniul măsurilor de protecție. De asemenea, se referă și la dreptul aplicabil și la puterile de reprezentare sau împuternicirile de reprezentare. Una dintre slăbiciunile majore ale Haga 35 este că um, ordinele legate de măsurile de protecție funcționează foarte bine, însă în ceea ce privește împuternicile de reprezentare, Haga 35 nu funcționează foarte bine, după cum ați auzit mai devreme. Cum folosim noi Haga 35 în Regatul Unit? Diferențele între noi în Anglia și Haga 35 este că, deși am semnat uh, Convenția 35, am făcut uh, efectul, efectele se produc numai pentru Scoția. Deci, practic, uh, convenția nu este ratificată pentru Anglia. Noi aplicăm Haga 35 în Anglia și țara Galilor, dar în cazul persoanelor de 18 ani și nu de 16 ani dacă nu cumva se aplică regulamentul Bruxelles 2 sau Haga 34. O altă diferență este că Haga 35 uh, se aplică atunci când există mm, o insuficiență a facultăților personale sau când persoana respectivă nu își poate proteja interesele. Folosim de asemenea Haga 35 atunci când vine vorba despre împuternicile de reprezentare, atunci când un adult nu se află într-o astfel de situație. Difference. Um, Ultima diferență care este uh, similară în cazul Austriei și Olandei este că noi uh, ne ocupăm de recunoaștere și punere în aplicare atât uh, în ceea ce privește statele contractante, cât și cele care nu sunt state contractante. Deci, practic, noi recunoaștem și punem în aplicare ordinele de protecție din orice stat în lume și aplicăm uh, ca și Olanda și Austria aceste prevederi în mod universal, dar asta creează și anumite dificultăți. Am avut uh, o serie de cazuri în instanțele noastre în uh, ultimii ani care se referă la aceste chestiuni instanțele au fost uh, interpelate cu privire la uh, utilizarea uh, Haga 35 între statele contractante și necontractante și instanțele noastre au ajuns la concluzia că aceste dispoziții trebuie aplicate într-un mod universal. Am avut de asemenea și uh, cazuri legate de politicile publice. Avem, de exemplu, foarte mulți cetățeni din Irlanda care vin în Anglia pentru a avea acces la tratamente medicale specifice. Și uh, uh, trebuie să știm dacă au fost uh, reprezentați în mod corespunzător în procesele în Irlanda și instanțele noastre au spus că nu trebuie să impunem chestiuni de politică publică decât dacă acestea sunt cazuri extreme. Este o ștachetă foarte înaltă uh, care mm, foarte rar este atinsă. În astfel de cazuri trimitem înapoi la instanțele irlandeze aceste cazuri pentru a fi analizate. Apoi există chestiuni care țin de reprezentare și justiția naturală. Dacă fiecare individ ar trebui să fie reprezentat. Instanțele noastre au spus foarte clar că așa ar trebui să fie. Iar uh, pentru noi există o situație uh, specifică în care aplicăm Haga 35 în raport cu legislația internă. Vorbim, de exemplu, despre persoane care nu sunt capabile să își gestioneze uh, afacerile. În acest uh, sens, Haga 35 are dispoziții uh, diferite. În acest caz, noi aplicăm definiția din Haga 35. Și, în fine, se pune și problema dificilă a reședinței obișnuite. Ce înseamnă acest lucru în scopul reglementării? Reședința obișnuită uh, are o definiție care a fost stabilită de Curtea de Justiție. Însă acesta, acesta poate avea un sens diferit pentru Convenția de la Haga în diferite state membre și, bineînțeles, aceasta poate să creeze probleme legate de reședința obișnuită a unui adult. Problema reală, așa cum a fost uh, menționat și mai devreme, se referă la împuternicile de reprezentare și uh, mandatele private. Din punct de vedere practic, acest lucru este esențial, pentru că aproape 95% dintre problemele cetățenilor în acest uh, domeniu nu se referă la protecția persoanei, ci la accesul la proprietate, accesul la conturile bancare, vânzarea unei locuințe, de exemplu. Aici întâmpină cetățenii probleme practice. Chiar dacă Haga 35 uh, uh, abordează în mod foarte clar legislația aplicabilă, nu prevede mijloace de punere în aplicare uh, și de acceptare a acestor împuterniciri și în practică cetățeanul nu are de ales decât să acorde un, o împuternicire de reprezentare în fiecare stat în care are proprietăți nu există un mijloc de punere în aplicare în baza Haga 35. În general, raportul Lagarde se referă la uh, faptul că împuternicirea de reprezentare nu este un ordin uh, privind o măsură de protecție. Acum se pune problema dacă acea împuternicire a fost înregistrată sau depusă la o instanță, astfel încât să poată deveni o măsură de protecție care apoi să poată fi recunoscută și pusă în aplicare. For many of us, where there are powers of attorney... Totuși, atunci când uh, se dau împuterniciri fără intervenția unei instanțe, uh, Haga 35 nu conține nicio soluție. Avem dificultăți reale în ceea ce privește uh, certificarea validității uh, Uh, sau uh, capacității persoanei care a acordat împuternicirea respectivă sau revocarea unei astfel de împuterniciri. Iar probleme practice rezultă din articolul 14. Și asta pentru că legislația aplicabilă nu uh, se referă la implementarea la nivel local. Implementarea locală a unei împuterniciri de reprezentare este întotdeauna guvernată de legea locală. De exemplu, dacă am un client uh, englez și a emis o împuternicire în Anglia, dar acum trăiește în Scoția și dorește să își acceseze un cont bancar din Franța. Iar notarul uh, din Franța și banca din Franța spun, uh, da, împuternicirea este valabilă, dar se supune legislației franceze locale cu privire la punerea sa în aplicare. Așadar, un medic francez trebuie să o viziteze în uh, Scoția și odată ce a confirmat această capacitate, împuternicirea trebuie înregistrată la tribunalele din Franța. După cum vedeți, această problemă elimină foarte multe dintre beneficiile Haga 35. Acum, care sunt uh, domeniile care pot fi îmbunătățite? Evident, uh, noi toți practicienii sperăm că vom uh, asista la reglementări la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu. Subliniem cu toții faptul că aceste chestiuni uh, sunt uh, mai uh, degrabă asemănătoare cu reglementările în domeniul succesiunii. Haga 35 a fost elaborată pe baza Haga 34 privind protecția copiilor. Chestiunile care țin de copii țin de dreptul familiei, iar aceste chestiuni despre care discutăm noi țin de proprietate și de dreptul proprietății. Poate că în astfel de cazuri uh, cetățenii nu au uh, rude, poate că vor să dea o împuternicire unui avocat sau unui prieten, nu neapărat rudelor. Nu sunt sigur că acestea sunt chestiuni care țin de dreptul familiei și de aceea ar trebui să se elaboreze reglementări în baza articolului 81.2. Ar fi extraordinar să vedem o definiție comună, de fapt definiții comune ale reședinței obișnuite, măsuri de protecție, sferei de aplicare și așa mai departe sunt uh, chestiuni care trebuie analizate cu atenție. De asemenea, trebuie să vedem dacă ar trebui să avem o aplicare universală sau uh, dacă uh, am avea o recunoaștere și o punere în aplicare a măsurilor din afara Uniunii Europene. S-a menționat de asemenea și alegerea jurisdicției, care este foarte importantă. De exemplu, dacă am voie să uh, dau o împuternicire de reprezentare. Eu sunt uh, reședinte, re, uh, rezident în uh, uh, Spania, familia mea locuiește în Anglia și atunci de ce să nu aleg Anglia ca jurisdicție competentă? Am menționat de asemenea și limitarea sferei de aplicare a articolului 14. Ceilalți uh, antevorbitori au vorbit despre certificatul european de reprezentare. Cred că ar fi important uh, să existe o acceptare și o punere în aplicare a reprezentării în Uniunea Europeană. Și ar fi de asemenea foarte bine să avem mai multe informații disponibile. Site-ul CNUE este foarte util, dar cred că ar fi bine să avem și mai multe informații. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o de a vorbi despre acest uh, subiect. Vă doresc numai bine și sper că vor exista evoluții la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru contribuția dumneavoastră. Acum uh, trecem mai departe și dau cuvântul lui Jean-Christophe Rega, care este notar francez. Vă rog, aveți cuvântul. Monsieur le Président. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, am acceptat onoarea și privilegiul de a participa astăzi la această audiere pentru a vă împărtăși din experiența mea, cu privire la dificultățile cu care se confruntă persoanele particulare, dar și profesioniștii, uh, în ceea ce privește persoanele vulnerabile și populația cu o mare mobilitate internațională. Mă voi baza pe propria mea experiență. Sunt notar, instalat în sud-vestul Franței, și vin des în contact cu o populație de origine străină, variată, care se mută în această regiune pentru a trăi și uneori pentru a muri. Aceste persoane, cum spuneam, se bucură de o mare mobilitate, însă administrarea patrimoniului lor va deveni dificil atunci când aceste persoane devin vulnerabile. Probabil că sunteți convins de faptul că obținerea autorizațiilor necesare pentru a gestiona patrimoniul acestor persoane vulnerabile nu mai este o problemă de când cu Convenția de la Haga, numărul 35, semnată pe 13 ianuarie 2000. Însă, în timpul expunerii mele am să încerc să vă arăt că există mai multe motive pentru care am vrut să vorbesc astăzi despre protecția internațională a adulților vulnerabili și să vă spun cam, ca, cam cum stau lucrurile cu această convenție de la Haga numărul 35. Să spunem mai întâi care sunt uh, um, beneficiile acestei convenții internaționale. Există mai multe avantaje. În primul rând, se armonizează regulile de conflict de legi și regulile competenței, deoarece se definește uh, reședința obișnuită a adultului vulnerabil ca fiind criteriul de um, alegere a legei aplicabile. Uh, în locul criteriilor de naționalitate din dreptul internațional privat francez. În temeiul articolelor 5 și 13, autoritățile judiciare sau administrative din statul contractant, unde adultul vulnerabil își are reședința obișnuită, sunt competente pentru a lua măsuri necesare pentru protecția sa. Ceea ce uh, permite să fie mult mai simplu numirea judecătorului, care apoi aplică legea din propriul său stat și nu legea altui stat membru. În Franța, se aplică uh, dreptul comun din dreptul internațional privat francez în uh, temeiul articolului 3 din Codul Civil. Concret, ce se întâmplă? Aplicarea acestor noi reguli internaționale mi-a permis să rezolv succesiunea unei doamne din Marea Britanie care uh, și-a lăsat uh, soțul uh, britanic, care în mod normal locuia în Franța, care a devenit vulnerabil și, în temeiul articolului 5.1, am putut să sfătuiesc cei doi copii ai acestui cuplu, dintre care unul trăia în Franța, să ceară o cerere pe lângă judecătorul de tutelă pentru a um, pronunța o măsură de protecție. Și astfel, uh, fiul, care era rezident în Franța, a putut să fie numit uh, tutore a tatălui său. Judecătorul din Montoba, în virtutea articolelor 5.1 și 13, a, s-a ocupat de această cerere și, potrivit legislației franceze, a permis numirea ad hoc a acestui reprezentant și a acceptat succesiunea. Însă, persoana, soțul văduv era bolnav de Alzheimer și fiul a hotărât să-l mute în loc, înapoi în Anglia, însă, dacă tatăl, uh, um, după um, mutarea în Regatul Unit, urma să plece eventual într-un alt stat, atunci doar autoritățile de acolo deveneau competente. Însă, între timp, înainte de întoarcerea sa în Anglia, acest domn a decedat. În afara acestor noutăți pe care le-a instalat convenția, ea um, permitea um, crearea acestui mandat care este o noutate. Aș vrea să vorbesc mai mult despre acest mandat de inaptitudine. Adultul poate să ceară stabilirea acestui mandat uh, gândindu-se la momentul în care va deveni uh, um, incapabil să se ocupe de propriile sale interese. Potrivit articolului 15, acest mandat de inaptitudine este reglementat de către uh, legea din statul reședinței obișnuite a adultului în momentul în care el cere crearea acestui mandat. Și se poate adopta acest mandat și în temelul unei legi uh, dintr-un alt stat decât cel unde persoana își are reședința obișnuită. Însă ar trebui ca acest mandat să poată să fie și acceptat, ca el să poată să circule pe tot teritoriul UE și nu numai. Potrivit dreptului pozitiv francez, mandatul de uh, uh, protecție, această procură permanentă, uh, este emisă în temel legii 2007, care a intrat în vigoare în aceeași zi precum Convenția de la Haga și permite oricărui cetățean care trăiește în Franța să se gândească la stabilirea unei asemenea procuri uh, permanente. Îmbătrânirea populației este o miză majoră pentru Franța, Anglia, Irlanda, Germania, Austria, Belgia, Italia și Spania și toate aceste state um, au devenit conștiente de acest fenomen și au creat în sistemul lor juridic o asemenea procură permanentă. În Franța, legea din 28 decembrie 2015 a permis crearea uh, unui um, asem unei asemenea procuri, însă, în ciuda reclamei care s-a făcut, este destul de dificil să se creeze, să funcționeze acest sistem și știind care este viteza cu care îmbătrânește populația în Europa, s-ar putea ca uh, dificultățile legate de stabilirea acestei procuri să se transforme în adevărate obstacole pentru libera circulație. Cum putem să ne gândim că într-un spațiu de libertate și securitate și justiție, bazate pe articolul 81 din TFUE, dacă există dorința de autodeterminare a persoanelor care uh, devin vulnerabile, um, cum se poate explica faptul că această dorință riscă să fie ignorată? Nu e totuși vorba despre un obstacol în calea libertăților, știind că aceste persoane uh, uh, sunt adulți uh, um, capabili? Uh, și care doresc tocmai să se asigure de buna gestionare a patrimoniului lor. Acum aș vrea să vă vorbesc despre limitele de aplicare a Convenției Internaționale de la Haga numărul 35. Deși mai multe state au semnat-o, ea nu se aplică decât în șapte state membre. Um, e vorba despre um, Franța, Germania, um, Anglia, Finlanda, Estonia, Republica Cehă și Austria. Cum spuneam, această convenție se aplică în prea puține state membre și în acest caz rămân valabile principiile de drept comun uh, care eman din dreptul internațional privat. Vreau să vă dau un exemplu. Atunci când uh, Convenția internațională uh, se aplică relațiilor franco-britanice, dar nu se aplică relațiilor franco-portugheze. Vă dau un exemplu concret un dosar de succesiune a unui resortisan portughez domiciliat în Franța. Um, el a avut un copil de naționalitate portugheză care rezida de asemenea în Franța, care era uh, un major vulnerabil. Judecătorul de tutelă din, de la tribunalul din Rodes a fost uh, sesizat astfel încât să se ia o măsură de uh, interdicție în sensul în temeiul legii portugheze dar nu în temeiul articolului 5 de la Convenția de la Haga, care nu a fost nici ratificată și nici semnată de către uh, Portugalia. Și, cum spuneam, de asemenea, în temeiul articolului 3 din Codul Civil francez, judecătorul francez care trebuie să aplice legea de protecție portugheză uh, moștenitorului major vulnerabil care uh, locuiește în Franța, trebuie să dea o ordonanță. Însă, această ordonanță ar fi trebuit să um, intervină încă din 12 februarie 2015. Cum putem să avem soluții moderne care să se adapteze acestui fenomen de mobilitate crescută a populațiilor? Și cum se poate că, în pofida existenței acestor soluții, se aplică în continuare dreptul internațional privat, și anume articolul 3 din Codul Civil francez, care de astfel există din 1804. Sunt niște principii vechi, depășite, care nu au nimic în comun cu realitățile sociologice actuale. Faptul că există atât de multe uh, reguli diferite, că este greu să le găsești, să le evaluezi, să le asimilezi, mm, nu permite o bună armonizare la nivel european, așa cum s-a întâmplat cu dreptul patrimonial sau cu uh, regulamentul european în ce privește succesiunile, divorțurile și pensiile alimentare. Pot să vă dau un alt exemplu uh, cu un mm, citând un studiu comparativ uh, în ce privește regimurile juridice pentru protejarea um, adulților uh, vulnerabili, care a fost comparat, care a fost comandat de către Parlamentul European uh, Institutului Elvețian de Drept Comparat. Și acolo puteți să vedeți că în momentul actual este nevoie de o intervenție a comunității pentru că regimul de protecție internațională a adulților care rezultă din aplicarea sistemelor naționale de drept material și de drept internațional privat uh, duce la uh, crearea unor obstacole uh, pentru um, acești adulți. Cu alte cuvinte, este nevoie de intervenția legislatorului e și ea devine chiar obligatorie pentru că este singura cale pentru a garanta că activitatea juridică sau materială a acestor persoane um, nu devine și mai dificilă, și mai puțin aplicabilă, și mai uh, nesigură și mai costisitoare. Cu alte cuvinte, pentru a nu pune bețe în roate acestei uh, uh, libertăți, este nevoie de un instrument legislativ astfel încât să paliem um, lipse de coordonare internațională între regimurile de protecție, care regimuri sunt um, diferite. Din acest motiv este datoria Uniunii Europene și a reprezentanților săi să vegheze la respectarea drepturilor cetățenilor și la aplicarea lor, iar persoanele vulnerabile trebuie să se bucure de uh, protecție peste tot în Europa și să se bucure de aceeași garanție a um, garantarea liberei circulații atunci când această persoană este încă uh, um, perfect capabilă. Regea franceză din 28 decembrie 2015 tocmai se dorește a fi um, dovada unei adaptări la o societate în continuă îmbătrânire. Pentru că adaptarea la îmbătrânire a devenit un imperativ național și o prioritate uh, pentru stat. Dar ce putem noi să ne așteptăm la nivel european? Ei bine, apropo de această procură permanentă, aș vrea să vă spun care sunt uh, punctele care ar putea să fie îmbunătățite. Începem cu felul în care această uh, procură mm, a fost uh, um, creată, faptul că nu s-a făcut multă reclamă și nu a fost suficient de bine acceptată în toate statele contractante. Dar Franța și Austria au instaurat un registru special în care să se poată înregistra aceste mandate. Este o situație total aleatorie și, prin urmare, se pune în pericol pur și simplu existența acestui tip de uh, procură. Vă dau exemplu articolului 1259 liuță 2 din codul de procedură civil francez, care de fapt arată foarte bine care este principala carență acestui instrument. Judecătorul poate să suspende efectele uh, acestei procuri uh, permanente uh, în momentul în care ia o măsură de um, salvgardare sau dacă existența acestei procuri um, a fost uh, adusă la cunoștința judecătorului uh, după expirarea unui anumit termen. Pentru a avea o protecție de natură contractuală, este nevoie de înregistrarea acestor uh, procuri pentru că atunci ea devine uh, un instrument care poate să fie um, atacat de către terți. Încă din 2009, rezoul notarilor european s-a gândit la o soluție alternativă, așteptând crearea unui registru consacrat, permitând interconectarea fișierelor de, um, um a ultimelor dispoziții ce privește um, testamentele la nivel european. Și dacă Consiliul Notarilor Uniunii Europene a permis crearea acestui site eh, internet, care de astfel este disponibil în patru limbi, ei bine, ei au permis eh, publicului larg din 22 de state membre să știe care sunt măsurile de protecție pentru adulți, însă este doar o soluție alternativă care nu permite armonizarea dispozitivelor juridice în acest domeniu. Prin urmare, rămâne absolut indispensabil să avem un instrument legislativ la nivel uh, comunitar, să avem uh, un text normativ și supranațional, un registru care să permită înregistrarea uh, acestui tip de măsuri. Comitetul de Ministri din Consiliul Europei, în recomandarea sa din 9 decembrie 2009, a enunțat la principiul numărul 7 următoarele. Statele ar trebui să reglementeze modalitățile de intrare în vigoare a procurii permanente în cazul declarării incapacității mandatarului statele trebuie să se gândească la felul în care este determinată incapacitatea și dovezile cerute pentru a certifica acest lucru. Ar fi putut să ne gândim și la o altă lacună a mandatului. Dar oricum, acum um, aș vrea să ajung la concluzii. Mi se pare că este urgent ca Parlamentul European să facă o declarație în care să încurajeze statele membre să ratifice Convenția numărul 35. În al doilea rând, am putea să ne gândim să punem la punct și să dezvoltăm uh, în comunitățile europene un instrument care să um, um, repare lacunele convenției și mai ales ce privește nivelul de acceptare a procurilor permanente în cadrul Uniunii. Acest instrument ar putea de asemenea să se bazeze pe legislația deja existentă și să se um, um, um folosească termenii care sunt deja consacrați de către Convenție. Acest instrument va permite uh, facilitarea liberei circulații a adulților deveniți vulnerabili prin acceptarea măsurilor de protecție contractuale din alte state membre datorită unui registru mm, extins la uh, scara întregii Uniuni. Știm că este un fenomen social care se va extinde și, mm, prin urmare, trebuie să ne gândim cum putem să simplificăm viața acestor oameni. Dacă soluțiile din convenție vor putea să fie preluate de un instrument european pentru a le generaliza la scara întregii Uniuni, atunci dreptul european își va continua uh, misiunea sa de armonizare spre beneficiul celor mai vulnerabili din Geneva. Mulțumesc mult pentru atenție. Thank you, sir, also for your, uh, Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție și acum avem timp prevăzut pentru o dezbatere. Mă întreb dacă domnul Loti ar dori să intervine, dar înainte de a-i da cuvântul, aș dori să uh, salut prezența doamnei Maia Grof. Am uitat să o fac la început. Este um, juristă la conferința de la Haga privind dreptul uh, privat internațional. Poate și doamna Patricia de Luca de la uh, comisie dorește să intervină, pentru că este uh, întotdeauna, uh, orice propunere legislativă depinde până la urmă și decizia comisiei. Deci, dacă dorește să intervină, uh, domnul Lorții, dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ne-ați invitat la această întâlnire. I-am ascultat pe experții care au intervenit uh, pe această chestiune și, într-adevăr, cea mai mare problemă a Convenției din anul 2000 privind protecția adulților este limitarea în spațiu a prevederilor. Și, uh, într-adevăr, uh, nici toate statele nu au uh, ratificat această convenție. Ca atare, această dezbatere este foarte binevenită, dar uh, este insuficient uh, pentru că trebuie să mergem mai departe, trebuie să promovăm această convenție și să prevedem și resursele necesare de promovare, pentru că ar trebui să existe până la urmă instanțe internaționale care să se ocupe de sensibilizarea parlamentelor, de sensibilizarea guvernelor și de sensibilizarea tuturor celor care sunt lucrători în acest domeniu. Trebuie să promovăm această convenție. Au fost uh, menționate o serie întreagă de limite. Din punctul nostru de vedere, sunt, de fapt, limite teoretice pentru că acum nouă state se bazează pe această convenție, dar este foarte greu să identifici problemele. Ele ar trebui să-și găsească soluții normative. Trebuie să existe însă și soluții practice și există și probleme care nu ar necesita neapărat demersuri laborioase de legiferare. Am sesizat că există și o diferență de opinie între domnul Damasceli și domnul Frimston în ce privește mandatul de inaptitudine, pentru că există mai multe tipuri de asemenea mandate. Poate că nu este nevoie de armonizare în acest domeniu pentru că există culturi juridice diferite în diversele state membre. Există mandate de inaptitudine care nu trebuie să fie neapărat confirmate de către o autoritate uh, competentă în baza articolului 15 al Convenției, pentru că toate mandatele, toate contractele internaționale Uh, beneficiază de prevederi. Domnul Damasceli se referă că mandatul inaptitudine nu se referă neapărat la capitolul 4, dar domnul Frimston spune că poate fi și incidența capitolului 4. Bun, anumite tipuri de mandate de inaptitudine, ca cele din Japonia și în Canada, uh, fac subiectul uh, autorizării de către autoritate competentă, fie că este vorba de un tribunal, fie că este vorba de uh, un uh, curator public. Iar uh, convenția din anul 2000 prevede că decizia autorității competente care confirmă mandatul respectiv constituie o măsură de protecție care este legat de capitolul 3 și ca atare poate să necesite o recunoaștere în baza articolului 22. Eu cred că aceasta este problema care a fost evocată până la urmă de către domnul Damasceli. În ce privește libera circulație, trebuie într-adevăr găsite mecanisme pentru a face cunoscut acest tip de mandat de inaptitudine la nivelul publicului și um, de înscriere într-un registru. Nu cred că este nevoie de elaborarea unei norme internaționale. În Franța, registrul a fost dezvoltat în baza legii naționale și dacă uh, ne punem întrebarea legată de mandatul de inaptitudine, ne referim la registrul francez, în măsura în care toate statele, la un moment dat, vor uh, prevedea obligativitatea de a exista un asemenea registru, vom putea până la urmă să facem o legătură între toate aceste registre și să creăm o platformă unică. Deci nu ar fi nevoie neapărat de o nouă legiferare în acest domeniu. Din punctul nostru de vedere, trebuie să promovăm această convenție, aplicarea în interiorul Europei și în afara Europei ar putea să rezolve problemele, așa cum a menționat și doamna Vrenegor. Bun, în țările de jos uh, încă nu a fost semnată convenția din anul 2000, pentru că prin semnarea convenției s-ar putea rezolva problemele. În ce privește certificatul, prevăzut în articolul 38, ni se spune că nu este nevoie de proceduri specifice, convenția nu prevede nimic în ce privește, de pildă, contestarea certificatului. Dar în momentul în care un stat prevede emiterea unui certificat, asta ține de legislația națională și, ca atare, și contestarea poate fi făcută în baza acelei legislații. Deci nu este iarăși nevoie de o legiferare pe plan supranațional pentru rezolvarea acestei chestiuni. În ce privește conferința de la Haga, deci noi putem rezolva problemele pe cale practică, fără nevoie de legiferare suplimentară și uh, sigur că putem avea în vedere posibilitatea ca uh, rețeaua notarilor din Europa, în colaborare cu organisme cum este STEP în uh, Marea Britanie, ar putea să furnizeze soluții care în baza înființării unor registre ale organismelor naționale să permită consultarea certificatelor privind mandatele de inaptitudine. O altă posibilitate ar fi între statele parte la convenție de a dezvolta un model de inaptitudine ca cel care funcționează în America de Nord. Încă de 25 de ani există acest model. Și poate să existe imediat recunoașterea respectivului document am putea să facem trimitere la un uh, site pe internet și un număr care să ne informeze în legătură cu locul în care a avut loc înregistrarea mandatului de inaptitudine. Acest model poate fi dezvoltat și, în măsura în care statele membre îl vor adopta, ar putea să circule liber. Cea mai mare dificultate este legată la de proprietate și de relația cu băncile. Iar aici se poate dezvolta o nouă normă sau să rămânem la prevederile Convenției din 2000, dar eu cred că trebuie să sensibilizăm băncile, să le implicăm în legătură cu mandatul de inaptitudine, pentru că dacă îl vor uh, executa sau nu, îl vor uh, recunoaște sau nu, depinde de ele până la urmă. Deci spuneam că trebuie să fie sensibilizate băncile în legătură cu existența acestui instrument. În final, știind care este uh, situația resurselor statelor membre vis-a-vis -vis de Convenția de la Haga, în ultimii 10 ani uh, a existat o concentrare pe uh, convenția uh, privind protecția copiilor, dar acum cred că și convenția 2000 ar trebui să fie uh, aplicată. Și știm că uh, Monaco și Portugalia doresc să devină părți ale convenției, ca și Irlanda în anul în curs. Uh, suntem informați de asemenea că Suedia dorește să devină în anul 2017 semnatară a convenției. Și cred că leadershipul acestor state, până la urmă, va determina și uh, alte state europene să li se alăture. Deci, în ce privește utilizarea resurselor destul de uh, restrânse ale statelor membre, să nu uh, facem neapărat o legătură cu respectarea sau nu acestei convenții, pentru că ea poate să uh, fi aplicată prin uh, înființarea, cum spuneam, unei instanțe europene care toate statele care au semnat convenția să poată să partajeze experiența dobândită și să invite și celelalte state să adere. Mulțumesc foarte mult! În minutele de care mai dispunem pentru discutarea acestui subiect, i-aș ruga pe deputați uh, să pună întrebări dacă au întrebări pe care doresc să le adreseze experților și, de asemenea, întreb Comisia dacă dorește să intervină, pentru ca, în final, domnul Bergeron să uh, facă o sinteză. Doamna Delvo, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc experților pentru prezentările foarte interesante. Unii uh, au afirmat că este nevoie de uh, instrument eh, nou, există apărători ai Convenției de la Haga, există și cei care au o poziție intermediară, respectarea Convenției și necesitatea unui instrument suplimentar. A mi-aș dori să-mi explicați care este eh, motivul pentru care există state membre care din 2000 până acum nu au ratificat această convenție, pentru că uh, Mă interesează să știu din ce motive uh, există state care nu au ratificat convenția. Aveți din acest punct de vedere informații? Mulțumesc. Văd că nu există alte solicitări din partea membrilor de a interveni. Deci dacă uh, cineva dorește să răspundă la această întrebare, da. Uh, în ce privește statele membre, resursele statelor membre eh, privind dreptul internațional privat sunt resurse limitate și din anul 2000 încoace, de la intrarea în vigoare a tratatului de la Amsterdam, a fost, au fost întreprinse demersuri la Bruxelles în ce privește dreptul internațional privat, care au necesitat eforturi financiare din partea statelor membre ale organizației. Eu cunosc exemplul Italiei. În, au încheiat uh, ratificarea uh, convenției uh, din uh, 1996, abia anul trecut. Deci, uh, în ce privește Convenția 2000, uh, uh, Austria a ratificat în 2013, Monaco în săptămâna trecută. Dar există state care încearcă să care nu au completat încă punerea în aplicare a Convenției din 1996. Din uh, surse mai puțin oficiale am uh, aflat că există state membre care sunt uh, recalcitrante vis-a-vis -vis de ideea înființării unei autorități centrale care de asemenea ar necesita afectarea unor uh, resurse financiare. Și există <laughs> resurse limitate. Mm, uh, și în țările de jos a fost uh, invocat acest argument. Există alte opinii în care s-a spus că punerea în aplicare a Convenției din 1996 a necesitat mulți bani care nu erau prevăzuți în bugete. Deci, în ce privește Convenția uh, din 2000 uh, uh, ar putea să implice un număr mai mic de dosare față de Convenția din 1996. Deci, din acest punct de vedere, poate că există de asemenea mai puțină preocupare. Acestea pot fi însă motive pentru statele membre. Comisia dorește să intervină? Sorry, it seems that the micro doesn't work for... Se pare că microfonul nu funcționează. Într-adevăr, nu se aude vorbitoarea. Here's you. Please take another micro. Yes. Maybe this is working. Is this working? Se pare că acest microfon funcționează. Mulțumesc. După cum am spus și cu alte ocazii în Comisia Jurii, Comisia a încurajat statele membre să ratifice Convenția uh, din uh, Convenția 2000 de la Haga și acest lucru a început să se întâmple încă din 2008 și în uh, grupul de lucru uh, specific uh, am făcut acest lucru. Există însă și argumente uh, din partea celor care nu au ratificat convenția, dar și explicații uh, legate de, din, de uh, ratificarea convenției din partea statelor. Am organizat din acest punct de vedere sondaje în 2013, 2014, 2015 și uh, vom repeta exercițiul în 2016. Răspunsurile au fost similare cu uh, cele prezentate de către domnul Lorti. În primul rând, uh, invocarea costurilor ridicate, pentru că oamenii se tem că stabilirea unei autorități centrale va necesita fonduri din partea statelor membre și în al doilea rând, uh, numărul mic de uh, spețe, de dosare, pentru că statele membre uh, care au ratificat această convenție au anunțat Comisia că au existat foarte puține solicitări Uh, din partea uh, părților contractante. Dar uh, probabil că și aceste părți contractante sunt în număr mic. Pentru a încuraja statele membre să ratifice această convenție, noi intenționăm ca anul acesta să traducem memorandumul explicativ al Convenției în limbile oficiale ale Uniunii Europene, nu doar în engleză și franceză, care există deja, și intenționăm de asemenea să desfășurăm alte activități promoționale pentru ratificarea Convenției. Pentru noi, este o convenție binevenită, poate fi considerată ca un prim pas, dar uh, este prematur să o considerăm în clipa de față o inițiativă europeană în materie. Este, uh, de fapt, o chestiune care ține de dreptul familial și necesită, de fapt, unanimitate uh, din partea statelor membre. Mulțumesc! O rog pe doamna Bergeron, raportoare, să facă o sinteză. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, eh, am fost informați în legătură cu situația actuală. Eh, doamna Frenegor ne-a vorbit eh, despre importanța uh, fenomenului uh, legat de procurele permanente, ne-a prezentat cazuri transfrontaliere vulnerabile care uh, se confruntă cu probleme, dar nu se pot adresa convenției instituțiilor europene. Este vorba despre persoane care nu sunt uh, apte să uh, își rezolve problemele singuri și uh, de multe ori uh, se confruntă cu situații uh, de contact cu două state diferite, de pildă. Sunt chestiuni care țin și de nevoia de a proteja uh, civil uh, aceste uh, persoane, dar și de situațiile specifice pe plan național în cazul adulților vulnerabili. Deci, fie că este vorba de cetățeni străini sau nu, toate statele au încercat să rezolve problema mandatului de inaptitudine de, pe plan național, dar ce se întâmplă cu cei care la un moment dat părăsesc uh, o țară. A fost uh, dat exemplul unui britanic uh, în vârstă care are bunuri în Franța, de pildă, Eh, și eh, nu poate acolo să-și eh, valorifice mandatul de inaptitudine pentru că există alte prevederi specifice. Deci, Convenția de la Haga rămâne un instrument de drept internațional privat care uh, din păcate nu a fost ratificat în uh, multe state europene. Deci uh, acționează în clipa de față limitat din punct de vedere geografic. Nu există mijloace de a obliga uh, statele să ratifice această convenție. O soluție simplă ar fi ca pe plan comunitar să fie ratificată această convenție în numele statelor membre, dar acest lucru nu este posibil în clipa de față. Dreptul comunitar, pe de altă parte, este aplicabil tuturor statelor membre. Deci, un drept european ar putea să fie mai simplu, și ar putea să fie aplicat prin procedurile legislative fără ne- să necesite modificarea tratatelor internaționale care uh, ar necesita uh, un timp mult mai lung de elaborare. Deci, uh, în ce privește definiția tutorului respectivă, se poate găsi o formulă unitară și, de asemenea, modalități de protecție uh, și înființarea unor registre speciale. Deci, în concluzie, de ce nu putem elabora uh, o legislație europeană sub pretextul că există deja o convenție internațională? Pentru că am putea uh, să avem o instanță judiciară care să fie competentă în uh, cazurile de litigi. În concluzie, Parlamentul European, specialiștii din domeniul, printre care notarii pe care trebuie să-i omagiem pentru activitatea desfășurată, se ocupă de mulți ani de protejarea adulților vulnerabili. Există un raport al domnului Lopez care, din păcate, a rămas literă moartă. Există dificultăți juridice um, care sunt legate de aspectul transfrontalier în clipa de față. Europa nu uh, trebuie să fie însă doar un spațiu uh, de piață unică și un spațiu în care legislația privind protecția uh, adulților vulnerabili să fie respectată pretutindeni. Vă mulțumesc foarte mult și doresc să mulțumesc tuturor uh, experților invitați. Uh, sigur că această dezbatere ar putea să uh, fie mult mai amplă, dar din păcate avem timpul limitat. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre și vă așteptăm și cu alte ocazii. Okay. uh, we can Putem să continuăm cu punctul 5 de pe ordinea de zi și anume schimb de opinii cu doamna Lene Wendland, reprezentant uh, al uh, oficiului uh, înaltului comisariat uh, ONU pentru drepturile omului cu privire la proiectul privind răspunderea și căile de atac. O avem alături de noi și pe doamna Jennifer Zerk, care este expert juridic tehnic în acest proiect. So, ladies, whoever wishes to take... Doamnelor, cine dorește să înceapă? Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Should I just wait a few minutes to let... Poate ar fi mai bine să aștept câteva momente ca să părăsească ceilalți oameni sala. All right. Thank you again. Mulțumesc din nou, domnule președinte. Mulțumesc uh, și Comisiei pentru că ne-a dat uh, ocazia să prezentăm proiectul privind răspunderea și căile de atac um, ale Oficiului uh, Comisaratului ONU pentru Drepturile Omului. Sunt Lene Vendland, sunt consilier uh, cu privire la mediul de afaceri și drepturile omului în cadrul oficiului și alături de mine o am pe Dr. Jennifer Zerk, care este consultant juridic și expert. Dumnea ei ne-a ajutat uh, cu dezvoltarea acestui proiect privind răspunderea și căile de atac. În această după amiază vom face o scurtă prezentare a acestui uh, proiect destul de vast și de ambițios. Vom prezenta de asemenea și procesul care ne-a condus uh, în momentul de față, precum și rezultatele scontate care vor fi prezentate Consiliului pentru Drepturile Omului uh, din cadrul ONU în iunie anul acesta. Jennifer va prezenta o um, situație mai detaliată a proiectului de recomandări pe care le vom prezenta Consiliului pentru Drepturile Omului și, bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru recomandări și opinii cu privire la acest proiect de îndrumări. Acum, foarte pe scurt, acest proiect își propune să consolideze răspunderea corporativă și accesul la căile de atac pentru victimele din mediul de afaceri, mai ales în cazuri de uh, încălcări severe Uh, ale drepturilor omului și de abuzuri ale drepturilor omului. Acest proiect uh, se concentrează pe implementarea eficientă a principiilor uh, Națiunilor Unite cu privire la drepturile omului și mediul de afaceri care au fost adoptate în, iunie în 2011 de către Consiliul pentru Drepturile Omului. Dacă nu cunoașteți principiile directoare ale ONU, trebuie să știți că partea 3 cuprinde 3 piloni sau 3 principii, iar al treilea pilon uh, se concentrează pe accesul la căile de atac și stabilește ce trebuie să facă statele și companiile pentru a asigura răspunderea și accesul la căile de atac. Acest proiect ARP se concentrează în special pe căile de atac judiciare, chiar dacă principiile directoare ale ONU acoperă o gamă mai largă de mecanisme și de căi de atac, și anume uh, căi de atac nejudiciare la nivel de stat și căi de atac la nivel operațional. Totuși, uh, accesul uh, la căile de atac și răspunderea în cadrul procesului judiciar uh, reprezintă coloana vertebrală a noțiune de căi de atac și de aceea am considerat că este relevant să începem acest proiect și să ne concentrăm pe implementarea acestui principiu în cadrul acestui pilon. În plus, am vrut să oferim un răspuns preocupărilor uh, victimelor uh, și societății civile, pentru că există numeroase obstacole juridice în calea accesului uh, la căile de atac pentru cei afectați. Totuși, accentul pe căile de atac judiciare nu trebuie să submineze importanța căilor de atac nejudiciare pentru că nu am vrut decât să limităm într-un fel sfera de acoperire deja foarte ambițioasă a proiectului. Acest proiect privind răspunderea și căile de atac se concentrează pe elaborarea unui ghid de bune practici uh, adresat statelor, astfel încât aceștia să faciliteze accesul la căile de atac în sistemele judiciare de la nivel național. Ideea pentru care am uh, inițiat acest uh, proiect uh, a pornit de la dovezile mm, foarte numeroase pe care le-am colectat și am vrut să ne asigurăm că proiectul se bazează pe dovezi solide a ceea ce funcționează și a ceea ce nu. De asemenea, am derulat un uh, proces de consultare bazat pe dovezi care a inclus uh, numeroase părți interesate, instituții naționale de drepturile omului, organizații ale societății civile, companii și așa mai departe. Am vrut să ne asigurăm că acest uh, ghid care va fi adresat statelor reflectă experiențele efective ale tuturor actorilor relevanți. Ghidul își propune să fie practic și orientat către acțiune. Noi nu vrem să elaborăm doar un raport în plus, ci vrem să oferim o îndrumare statelor, statelor și altor organizații internaționale, astfel încât uh, acestea să poată întreprinde acțiuni imediate și concrete. Acest uh, proiect uh, își propune să completeze și nu să concureze cu alte inițiative ale Națiunilor Unite care se ocupă de chestiunea mediului de afaceri și drepturilor omului. Mă refer aici la grupul de lucru privind uh, mediul de afaceri și drepturile omului, plus acest grup care se ocupă de implementarea uh, acestor uh, linii directoare, un alt grup de lucru interguvernamental care are mandatul de a dezvolta un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic. Și în plus există agenda uh, mai largă a Națiunilor Unite privind statul de drept și proiectul nostru va completa și va fundamenta aceste procese diferite care se află în curs de derulare la diferite niveluri. Proiectul a fost inițiat în mai 2013, când am început să um, ne angajăm într-un proces de cercetare pentru a identifica obstacolele reale în calea accesului la căile de atac. Am vrut să ne asigurăm că proiectul nostru oferă un răspuns la probleme reale și nu la uh, probleme uh, mai puțin uh, importante. La un an uh, de la mm, lansarea acestui uh, proiect, uh, Consiliul uh, pentru Drepturile Omului ne-a dat mandatul de a continua proiectul și de a raporta Consiliului. Exact asta vom face prin raportul nostru final uh, din iunie 2016. În cadrul acestui proces în care ne aflăm uh, în momentul de față și ne apropiem practic de faza finală înainte de elaborarea raportului final, am um, elaborat un proiect de ghid. În momentul de față colectăm uh, comentarii și observații pe marginea acestui ghid pentru a putea să pregătim raportul final. Acum câteva cuvinte despre procesul pe care l-am parcurs. Am avut o serie de întâlniri cu experții, consultări, consultări specifice cu diferite grupuri interesate, Uh, Însă mai presus de toate, am avut un uh, proces global de colectare de dovezi care s-a derulat în 2015. Am avut un uh, sondaj global online prin care am încercat să înțelegem toate complexitățile sistemelor judiciare naționale pentru că, așa cum vă spuneam, ideea era să ne bazăm pe dovezi, să știm uh, ce se întâmplă în diferite părți ale lumii. Acum uh, știm ce funcționează, știm care sunt uh, decalajele, care sunt deficiențele. Ca urmare a acestui proces, am obținut foarte multe informații, cam 130 de răspunsuri, iar acum avem detalii din 60 de jurisdicții diferite. Acest grafic este destul de greu de citit, însă suntem foarte mulțumiți că răspunsurile pe care le-am primit au avut o reprezentare geografică foarte bună. Asta înseamnă că putem uh, să fim încrezători că informațiile pe baza cărora am elaborat uh, ghidul Uh, se bazează pe răspunsuri uh, nu doar de la un grup mic de sisteme juridice, ci reprezintă o înțelegere globală a situației. Am avut de asemenea și o diversitate a părților interesate care au contribuit la acest proces. Așadar, uh, nu am uh, colectat date de la un singur uh, grup de părți interesate, ci de la toate părțile interesate relevante. Ok. Uh, there was a slide missing. So the, the format, and just to, before Jennifer... Imediat îi voi da cuvântul lui Jennifer pentru a vă da mai multe detalii. Dar până una alta, nu știu dacă ați avut ocazia să parcurgeți uh, proiectul de ghid pe care vi l-am uh, furnizat. Ideea a fost că am ales un format cât mai practic și cât mai uh, ușor de înțeles. Am, avut, am ales șase teme în jurul cărora am stabilit câteva obiective de politică. care este direcția în care vrem să mergem când vorbim despre consolidarea răspunderii și căilor de atac, dacă există intervenții în sistemele judiciare naționale pentru a crește accesul victimelor și răspunderea celor care sunt uh, implicați în uh, fără de legi. Ideea era să stabilim uh, care sunt obiectivele pentru fiecare dintre aceste șase teme există mai multe obiective de politică. pentru a îndruma implementarea la nivelul statelor, ne-am propus uh, să stabilim câteva elemente de bune practici și acțiuni practice pentru a atinge obiectivele. Nu cred că vedeți foarte bine pe ecran, însă ideea era să stabilim uh, un scop, apoi obiectivele și acțiuni care să ne ducă la atingerea acelor obiective de politică. Și în fine, toate aceste chestiuni se bazează pe dovezi, pe date și pe consultări. Și de aceea vom uh, oferi exemple ilustrative și explicații suplimentare pentru a demonstra uh, cum au fost puse în aplicare acele bune practici. Nu vom uh, face referiri la o țară sau alta, nu vom da niciun nume toate datele, toate exemplele ilustrative vor fi anonime și ne vor ajuta să demonstrăm cum poate fi implementat acest ghid în practică. Statele pot să utilizeze și să implementeze ghidul fie separat, fie împreună. Există șase direcții de acțiune acoperite de proiect. Acestea sunt evident complementare și credem că rezultatele mm, cele mai bune uh, vor fi obținute dacă mm, implementăm împreună cele șase acțiuni. Dar dacă un stat uh, hotărăște să se concentreze doar pe o singură temă, atunci poate să facă acest lucru. și uh, toate pornind de la ghidul de bune practici, astfel încât uh, să se asigure tragerea la răspundere. Bineînțeles, implementarea se va face prin procese naționale. O serie de state sunt acum uh, în procesul de elaborare a planurilor naționale de acțiune pentru implementarea principiilor directoare ale ONU și printre acestea se numără și câteva state membre ale Uniunii Europene ca urmare a apelului lansat de Comisie în 2011 ca statele membre să elaboreze planul național de acțiune. Dar există și alte procese la nivel național care pot fi uh, angajate pentru a demara implementarea. Bineînțeles, uh, noi vrem să le permitem statelor să analizeze și să facă analize comparative astfel încât să îmbunătățească eficiența sistemelor juridice. Este o chestiune care nu ține doar de drepturile omului, ci și de alte domenii. Cu acest proiect uh, vom uh, depăși acest uh, cadru și vom oferi mecanisme noi pentru a facilita accesul la căile de atac. Perioada de consultări uh, va dura până pe 1 aprilie 2016 cu implicarea tuturor uh, părților interesate. Uh, părțile interesate pot comenta cu privire la una dintre cele șase componente, la unele dintre ele sau chiar la toate. Toate aceste informații ne vor ajuta să mm, înțelegem mai bine aspectele tehnice prevăzute de proiect. Vom analiza comentariile primite și vom uh, modifica ghidul, uh, urmând să-l prezentăm uh, Consiliului pentru Drepturile Omului în iunie. Îi dau acum cuvântul lui Dr. Jennifer Zerk pentru a vă prezenta mai multe detalii referitoare la acest proiect de ghid. Mulțumesc foarte mult, Lena. Gives you an overview of the six, six themes. Pe acest uh, slide vedeți uh, cele șase componente ale proiectului privind răspunderea și căile de atac. Am să le parcurg acum. În primul rând, teste interne pentru răspunderea juridică corporativă. Apoi, roluri și responsabilități ale statelor interesate în cazurile transfrontaliere. A treia temă, depășirea obstacolelor financiare în calea uh, pretențiilor juridice, apoi uh, sancțiuni în baza dreptului penal, 5. Căi de atac în uh, baza dreptului civil și 6. Consolidarea activității procuraturii la nivel intern. Fiecare dintre aceste șase componente are propria metodologie. Metodologia respectivă recunoaște că există interconexiuni între aceste teme. Acestea sunt uh, chestiuni uh, fundamentale care necesită clarificări pentru a duce la evoluții juridice. Există potențialul uh, ca statele membre să aducă îmbunătățiri importante pe termen scurt uh, și sau mediu. În continuare, aș vrea să iau fiecare dintre aceste componente pe rând și am să vă explic de ce au devenit priorități pentru noi în cadrul acestui proiect. Și am să vă spun uh, și uh, care este influența acestor componente în cadrul ghidului. Să le luăm pe rând. Prima componentă se referă la uh, testele uh, în baza dreptului uh, național pentru răspunderea juridică corporativă în cazul abuzurilor um, drepturilor omului legate de mediul de afaceri. Există foarte multe diferențe subtile și majore în ceea ce privește testele juridice de la o jurisdicție la alta. Este o situație firească, pentru că uh, regimul uh, penal uh, și civil diferă de la o țară la alta. Nu are cum să fie altfel. Există diferențe între jurisdicții. Uh, în unele cazuri, companiile pot fi incriminate pentru anumite sancțiuni penale, pe când în alte țări nu. Sigur că asta prezintă probleme în cazuri transfrontaliere în circumstanțe identice, un grup de persoane afectate are o anumită cale de atac, pe când uh, un alt grup de persoane din altă țară nu are acces la aceleași căi de atac. Și aceasta creează probleme uh, pentru că nu se asigură condiții egale pentru victime și pentru companii. Apoi, regimurile juridice adesea nu au claritate uh, referitor la antrenarea răspunderii unei companii. În uh, studiile noastre, care sunt uh, foarte ample, am aflat că regimurile juridice uh, nu sunt clare în ceea ce privește răspunderea corporativă. Poate că sistemul juridic nu stabilește clar dacă anumite sancțiuni se aplică în cazul companiilor sau uh, nu stabilesc clar uh, cum se departajează uh, răspunderea penală și răspunderea civilă. Incertitudinea juridică este o problemă atât pentru companii cât și pentru victime. Fără certitudine juridică, procurorii, victimele și companiile nu au un temei clar atunci când vine vorba despre acțiunile care trebuie întreprinse. În plus, incertitudinea juridică subminează uh, investiții sustenabile în creștere economică. Apoi, la punctul 4, se spune că incertitudinea juridică crește costurile și riscurile uh, litigilor și urmăririi penale. Și asta are legătură cu componenta 3, care se referă la obstacolele financiare uh, în uh, calea înaintării de acțiuni în instanță. Apoi, lipsa unor teste clare și coerente pentru răspunderea uh, corporativă subminează utilitatea și eficiența regimurilor juridice. Subminează această eficiență nu doar pentru că nu există un mecanism de descurajare, ci pentru că nu există un acces uh, corespunzător la căile de atac. Ce cuprinde ghidul? Așa cum vă spunea Lene, proiectul uh, de ghid ține cont uh, de o serie de bune practici clasificate în funcție de patru obiective de politică cheie. Acestea sunt următoarele. Vrem să asigurăm că există posibilitatea răspunderii juridice corporative pentru uh, comportamente ale companiilor care duc la abuzuri ale drepturilor omului. Răspunderea nu trebuie să fie neapărat penală, pentru că în unele jurisdicții nu există în momentul de față această posibilitate și există foarte multe temeiuri juridice complexe. Totuși, acest obiectiv de politică vrea să asigure uh, un anumit grad de răspundere juridică. Uh, răspundere civilă, răspundere administrativă sau răspundere quasi-penală. Al doilea obiectiv este uh, asigurarea posibilității de a angaja răspunderea juridică corporativă în cazuri de complicitate la abuzuri. Uh, abuzurile terților sunt o sursă importantă de răspundere, mai ales uh, când agențiile de stat, precum poliția sau armata, comit astfel de abuzuri. În astfel de cazuri, compania nu este neapărat făptașul principal, dar poate că a contribuit într-un fel sau altul la abuzul respectiv. În regimurile juridice am vrea să existe o declarație clară legată de uh, gradul de cunoștințe de la nivelul companiilor, uh, astfel încât să poată fi atrasă răspunderea penală. Totuși, standardele juridice din multe jurisdicții uh, nu sunt foarte clar exprimate și chiar și când sunt, uh, nu sunt foarte clar transpuse în abuzurile în care sunt implicate companii. Al treilea obiectiv de politică este să se asigure că testele pentru răspunderea juridică corporativă sunt aliniate în mod corespunzător la necesitatea unei gestionări solide a riscurilor de abuz ale drepturilor omului. Bineînțeles, trebuie să se țină cont de eforturile făcute de managementul companiilor pentru a gestiona riscurile la adresa drepturilor omului. Bineînțeles, uh, trebuie apreciate și eforturile companiilor de a-i responsabilita pe angajați și subliniază uh, importanța unor standarde juridice uh, clare și robuste. Totuși, există situații în care răspunderea strictă sau absolută ar fi mai corespunzătoare și ajung astfel la ultimul uh, obiectiv de politică și anume de a asigura că testele pentru răspunderea juridică corporativă reflectă uh, nevoia unui nivel ridicat de vigilență în anumite contexte cu risc ridicat. În unele jurisdicții se aplică această mm, uh, răspundere în contextele cu risc ridicat de exemplu în uh, cazuri uh, care țin de dreptul muncii și de protecția consumatorilor. În astfel de cazuri, un singur, o singură persoană nu poate să demonstreze ce a făcut o companie. În aceste contexte, statele uh, uzează de răspunderea strictă. Adesea se întâmplă ca sancțiunile să fie mai reduse. Și am să revin imediat, mai târziu, la problema sancțiunilor. Și acum uh, ultimul punct de pe slide se referă la uh, evaluarea juridică formală. Noi considerăm că există loc de mai bine în toate jurisdicțiile în ceea ce privește răspunderea juridică a companiilor. Există anumite eh, roluri și responsabilități care sunt specifice anumitor jurisdicții noi uh, am uh, oferit uh, niște termeni de referință pentru această evaluare juridică. Este vorba despre un document de context publicat împreună cu um, acest proiect de ghid, dar oricum trebuie adaptat la nevoile locale a doua componentă a proiectului, rolul și responsabilitățile statelor interesate în cazurile transfrontaliere. De ce este un domeniu de interes? Din cauza lipsei de claritate la nivel internațional a um, jurisdicției extrateritoriale în cazurile transfrontaliere. Și din cauza lipsei de cooperare și coordonare, noi am condus mai multe proiecte, scopul fiind să ne facem o idee mai bună a felului în care era folosită jurisdicția extrateritorială în acest context și ca să înțelegem dacă existau anumite tendințe de care trebuia să fim conștienți. Este un domeniu dificil, deoarece în funcție de contextele de uh, legiferare și um, reglementare, um, s-ar putea ca um, cazurile transfrontaliere să fie tot timpul conotate politic și noi trebuie să ținem cont de acest aspect. Există mai multe um, regimuri în care conțin dispoziții în ce privește activitățile um, transfrontaliere, însă, dincolo de um, aceste dispoziții specifice, um, situația rămâne neclară. Noi am vrut să ne mai concentrăm asupra acestui domeniu și din cauza lipsei de cooperare și coordonare în domenii precum um, anchetarea, um, judecarea și um, executarea hotărârilor judecătorești. Nu există un uh, regim care să permită o bună cooperare între state în aceste sectoare. E adevărat însă că există regimuri internaționale care uh, permit uh, acordarea asistenței juridice în uh, cazurile, în cauzele civile. Însă procurorii ne spun că punerea în aplicare nu este prea bună și că există um, obstacole de natură financiară, Uh, sau uneori probleme de comunicare uh, pentru a putea permite cererea și acordarea acestei asistențe juridice. Un alt motiv pentru care ne-am concentrat pe acest domeniu este lipsa clarității și a coordonării. Cauzele devin uh, complexe și um, din cauza diferitelor sisteme este foarte greu pentru legiuitor să armonizeze uh, regulile. Încă o dată, noi am vrut să includem în acest document o serie de bune practici uh, bazându-ne pe șase obiective politice. În primul rând, vrem să cerem statelor să aibă o înțelegere cuprinzătoare a modului în care um, regimurile naționale și internaționale răspund um, în cazul, um, în cazurile transfrontaliere și astfel va fi mai clar și pentru ei um, în ce cazuri folosirea metodei extrateritoriale poate să fie avantajoasă și în ce cazuri este nevoie de un regim internațional. Celălalt obiectiv de politică era să permitem autorităților judiciare și de aplicarea legii din statele membre să uh, ceară rapid um, asistență juridică și sau și o obțină din partea unei alte um, jurisdicții. Am dorit să stabilim uh, mai multe căi pentru a eficientiza cooperarea internațională. Să existe um, aranjamente pe plan uh, operațional și judiciar, Uh, să permitem practicienilor să fie bine formați, să se bucure de sprijin și să existe și echipe de anchetă mixte, care și-au dovedit de altfel eficiența în Uniunea Europeană și care este copiat și în alte locuri. Al treilea obiectiv politic este unul cât se poate de uh, practic, cum să ai o abordare comună pentru a um, facilita și accelera cooperarea. Deci cum poți să ai uh, niște formate comune pentru formulare, pentru um, tot ceea ce ține de anchetă, doar ca să ușurăm viața practicienilor. Mai există încă două obiective uh, de um, politice, mai bun acces la informații în cazurile transfrontaliere și o îmbunătățire progresivă a regimurilor naționale pentru a permite mai multă cooperare între mecanismele administrative um, naționale. În ceea ce privește depășirea obstacolelor financiare în cazul plângerilor și a reclamațiilor, Ne-am concentrat asupra acestui domeniu dintr-un motiv foarte simplu. Oamenii care au avut de suferit uh, pentru că drepturile lor au fost încălcate sau pentru că sunt victimele unui abuz, în general uh, au și probleme financiare. Este de fapt o problemă în orice fel de jurisdicție. Știm că sunt uh, probleme exacerbate și de um, dificultăți de altă natură din fiecare stat membru, de natură financiară, socială, economică. Știm că bugetele acordate asistenței judiciare au, um, s-au micșorat, însă am vrut să identificăm care ar putea să fie alte surse de finanțare pentru asistența juridică. Însă atunci când vorbim despre obstacole de natură financiară, trebuie să ne gândim la cele două facetele problemei, atât găsirea finanțării, dar și costurile, și mai ales costurile procedurale, care de multe ori sunt mult prea ridicate. Deci trebuie să ne gândim la toți uh, um, termenii și să știm cum putem să permitem un mai bun acces la finanțare pentru victime, dar cum putem să reducem și costurile uh, procedurale. Principalele recomandări sunt incluse în acest slide. Schimb de pune practici în ce privește surse de finanțare, ca de exemplu asistența juridică publică, um, Uh, fonduri uh, de la asigurări, de la um, acțiuni colective, cum putem să reducem costurile um, proceselor, o mai mare răspundere uh, cu gestionarea cazurilor și cu reducerea termenelor în instanță, stimulente pentru a îmbunătăți accesul la informații și folosirea noilor tehnologii pentru a uh, mări uh, eficiența. În ceea ce privește sancțiunile administrative și penale, în ceea ce privește aceste cauze cu companii care um, um, încalcă drepturile omului sau um, abuzează de ele, e bine, există precedente cu sancțiuni administrative și penale împotriva unor persoane, dar nu uh, împotriva unor companii. Și am încercat să vedem care erau uh, tipurile de sancțiuni penale care ar putea să fie aplicate și dacă s-ar dovedi um, eficiente sancțiunile penale aplicate uh, companiilor, de fapt, uh, nu sunt suficient de um, descura, descurajante, nu permit uh, garantarea mm, unei nerepetări a acțiunilor respective. Și atunci, care au fost liniile de orientare pe care le-am elaborat pentru a mm, face față acestei situații? Noi ne-am uitat la jurisprudența în ce privește um, dreptul omului și corporațiile și de asemenea ne-am uitat și la măsurile împotriva corupției, um, um, reglementările în ce privește protecția mediului și ne-am dat seama că trebuia să includem linii de orientare în ceea ce privește uh, ele elementele de descurajare, Uh, plata uh, pagubelor, a daunelor, consultarea victimelor, consultarea victimelor ni s-a părut a fi um, importantă um, apropo de um, stabilirea um, sancțiunilor care se impun. Trecând la cea de-a treia linie de acțiune, căile de atac potrivit dreptului civil. De ce? Deoarece căile de atac uh, în drept civil corespund standardelor internaționale pentru că sunt adecvate, eficiente și permit uh, o, o compensare promptă pentru uh, dauna suferită. și ne-am dat seama din studiile noastre că au apărut probleme din cauza lipsei de consultare a grupurilor de victime și, prin urmare, s-au uh, creat niște căi de atac care nu erau uh, adecvate, care nu erau uh, eficiente și ne-am dat seama că nu exista suficientă claritate în ce privește standardele care ar trebui să fie folosite pentru gestionarea uh, acțiunilor colective, de exemplu. Cum um, se distribuie o sumă de bani, de exemplu, atunci când exista un număr mare de um, um, pârâți? Cum am răspuns noi în um, liniile de îndrumare? Am dat o serie întreagă de bune practici cu privire la metodologia de folosit pentru a evalua um, cuantumul uh, pagubelor, folosirea unor căi de atac uh, uh, pre, um, suficient de eficiente, găsirea unor uh, um, modalități alternative uh, de a repara uh, daunele decât prin acordarea unor compensații financiare, consultarea victimelor și a comunităților afectate și așa mai departe. În ceea ce privește Organele de anchetă la nivel național și organele de aplicare a legii. Noi știm că um, procurorii um, activi în domeniul dreptului penal um, nu sunt suficient de um, implicați în uh, cazurile cele mai grave de abuzarea drepturilor omului um, au avut loc foarte puține anchete, însă noi am uh, hotărât să ne asociem în cadrul unei mese rotunde cu alte organizații precum um, Amnesty International și am organizat um, interviuri cu uh, procurori din diferite jurisdicții și cu reprezentanții Asociațiilor Internaționale de Procurori și în urma acestor interviuri am aflat foarte multe uh, lucruri și ne-am dat seama cam care erau problemele care trebuiau să fie rezolvate, astfel încât uh, um, organele interne de anchetă și um, să poate să lucreze în mod mai eficient, pentru că există dificultăți cu strângerea probelor, uh, probleme cu um, intimidarea martorilor Uh, o lipsă de sprijin la nivel politic și uh, managerial, uh, probleme cu complexitatea juridică și problemele sunt specifice pentru cazurile transfrontaliere și uneori mult mai grave. Care sunt recomandările pe care le-am formulat? Din nou, elemente de bune practici din diferite state, pentru că am spus că trebuie să existe sprijin clar uh, uh, pe plan politic și managerial, trebuie să existe coordonare între agențiile de stat și coerență pe plan politic. Am dat uh, um, niște exemple în ce privește um, discreția um, um, parchetului. Am dat mai multe piste privitoare la formare, experiență, um, consiliere, uh, cum poate să fie constituită o capacitate pentru cazurile transfrontaliere, cum pot să fie protejați martorii și grupurile vulnerabile și cum se pot stabili niște standarde uh, profesionale ridicate pentru um, um, organele interne de anchetă, pentru parchete. Vă mulțumim, stimate doamne, cred că una dintre colegele noastre are o întrebare. Da, o scurtă remarcă, dacă îmi dați voie. Mai întâi vreau să mulțumesc celor două um, doamne pentru această prezentare exhaustivă a acestui proiect foarte important de la Consiliul Drepturilor Omului de la ONU. De ce această prezentare vine la momentul potrivit pentru noi? Deoarece președinția neerlandeză a hotărât că comportamentul responsabil corporatist este una dintre prioritățile lor. Și, prin urmare, Comisia știu că pregătește un plan de acțiune uh, pe aceeași temă, nu știu care este exact titlul său. Ne putem aștepta ca un grup de comisari să analizeze acest uh, domeniu care este destul de vast și din câte știu eu, din sursele mele, de la sursele mele, de la comisie, ne-am putea aștepta cândva în mai-iunie la acest plan de acțiune. Deci, este o ocazie pe care nu trebuie să o ratăm. Și cred că și în Parlament există 5 sau 6 comisii care au un rol de jucat uh, în această privință. Comisia noastră pentru afaceri juridice face clar Uh, parte dintre aceste comisii. Nouă ne pasă foarte mult uh, de chestiunea accesului la justiție și de uh, compensații. Eu aș vrea să întreb oratoarele următorul lucru. Cum vă așteptați ca un actor supranațional precum Uniunea Europeană ar putea să preia acest instrument. Știu că este o muncă în curs de desfășurare, dar am văzut că multe puncte sunt deja finalizate. Deci, care vor fi implicațiile pentru statele membre și pentru Uniunea Europeană? Mulțumesc. Și domnul Coferate avea o întrebare. Mulțumesc. Munca pe care o desfășoară biroul pentru drepturile omului este prețioasă. Noi suntem cât se poate de interesați de toate aceste subiecte și nu din întâmplare Parlamentul și mai ales această comisie destul de recent, anul trecut, dar și înainte, s-au concentrat pe anumite tematici specifice, care este rolul întreprinderilor, rolul guvernanței și am lucrat pe tema răspunderii sociale a întreprinderilor și, și asupra uh, compensațiilor care nu sunt neapărat de natură financiară. De ce? Pentru că am vrut să evidențiem aspectele pozitive care ar trebui de astfel să facă parte integrantă din funcționarea oricărei companii, dar doream să creăm pentru întreprinderi uh, niște obligații de a-și asuma răspunderea și de a mm, suferi sancțiuni nu numai pentru ceea ce face întreprinderea direct, ci și pentru ceea ce întreprinderea face în mod indirect, de exemplu prin mm, intermediul subcontractanților sau a filialelor. De aceea, mm, să nu cumva să scape nepedepsite anumite companii care deleagă activitățile cele mai riscante sau cele mai opace. Deci dacă identificăm uh, persoanele responsabile pentru anumite fapte negative, va fi mai simplu să um, aplicăm apoi sancțiuni. Dacă o companie știe că poate să fie trasă la răspundere chiar și pentru ceea ce fac subcontractanții săi, atunci probabil că își va schimba atitudinea. Aveți cumva mm, date uh, cifrate, aveți uh, um, statistici în ce privește um, acțiunile companiilor prin intermediul subcontractanților? Bun, știu că asemenea statistici nu sunt ușor de stabilit pentru că nu avem date comparabile. Și credeți că ar fi util, eu unul cred, așa ceva, să punem în aplicare munca desfășurată în ce privește răspunderea întreprinderilor și um, acea dare de seamă uh, în ce privește activitățile financiare. Guvernanța corporatistă ar trebui să devină un factor de competitivitate pe piața mondială. Și ar trebui să devină de asemenea un factor de echilibru în relația cu um, angajații, cu persoanele. Dacă, de exemplu, nu există un comportament uh, loial între o companie și um, subcontractanții săi, uh, ar trebui să existe posibilitatea de a lua măsuri, de a sancționa compania respectivă. Aștept cu interes uh, răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Vos. Vielen Dank, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru prezentarea dumneavoastră. Două întrebări vreau să vă adresez. Noi am intrat într-o nouă eră, o eră digitală, în care drepturile omului, protecția datelor, protecția sferei private ajung să fie sub o anumită presiune dispuneți de eh, date legate de acest aspect. Și după aceea și doamna eh, l a menționat eh, acest domeniu. M-ar interesa și pe mine să știu dacă ați constatat că există lacune la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, pentru că în ultimii ani Uh, am încercat să implementăm dreptul la consiliere juridică, la protecția martorilor. Și acum poate că puteți să apreciați, să evaluați demersurile noastre. Ați constatat că există în continuare lipsuri? Bun. Acestea au fost uh, întrebările și v-aș ruga să ne oferiți răspunsuri scurte pentru că avem timpul limitat. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru întrebări. Bineînțeles că salut faptul că președinția neerlandeză uh, se concentrează pe un comportament responsabil uh, în lumea afacerilor din partea uh, corporațiilor și că există un plan de acțiune al Comisiei din acest punct de vedere și fie că este vorba de principiile eh, după care se ghidează OCDE-ul, eh, eh, fie de alte principii, apreciez concentrarea pe respectarea acestor norme și atenția pe care președinția neerlandeză o acordă acestui domeniu, inclusiv în ce privește problemele legate de compensații. Cred că este o bună ocazie să facem acest lucru în acest moment. În ce privește uh, Uniunea Europeană, un asemenea organism supranațional, sigur că uh, uh, poate să insiste să se folosească uh, liniile directoare pe care noi le-am produs, iar în contextul grupului uh, uh, sub egida Națiunilor Unite, proiectul acesta de responsabilitate și de acordare a compensațiilor este unul mutual și organismele naționale domestice trebuie să fie interesate de aplicarea acestor instrumente, dar există și organisme naționale, regionale, care pot să colaboreze în funcție de mandatele specifice, fie că este vorba de organisme regionale, eh, fie naționale. Iar în ce privește uh, abuzurile în domeniul drepturilor omului uh, în lumea afacerilor, sigur că trebuie să fie respectat uh, și acest regim de acordare de compensații și de corectare. Există și reglementări supranaționale care sugerează modalitățile internaționale sau naționale la care se poate recurge. Deci vă recomand să studiați uh, aceste linii directoare pe care le-am elaborat și modul în care pot fi ele aplicate de către capacitățile existente. În ce privește datele de care dispune Noi când vorbim despre acest proiect, spunem că este un proiect ambițios. Cred că ați înțeles din prezentarea făcută, uh, ați înțeles uh, care este domeniul de aplicare al anchetelor. Ne-am concentrat pe șase domenii, dar există multe altele când este vorba despre acest această agendă a drepturilor omului și de uh, lanțul furnizorilor. Există, cum spuneam, și uh, alte domenii și există și alte organisme uh, care se ocupă, dar noi am încercat să fim foarte preciși deci, în ce privește domeniile studiate de noi, am uh, identificat o serie întreagă de aspecte pertinente, unele uh, care uh, nu intră neapărat în domeniul de aplicare al acestor anchete. Dar spuneam că Există multe detalii în uh, sugestiile făcute de noi pe care le puteți găsi în această documentație, inclusiv în ce privește lanțul furnizorilor, uh, pentru uh, ca riscurile vis-a-vis -vis de încălcarea drepturilor omului de către companii să poată fi evitate. Iar în ce privește era digitală. Sigur că și uh, acest subiect este analizat în contextul uh, Consiliului privind respectarea drepturilor omului. Există uh, rapoarte ale înaltului comisar pentru drepturile omului, diverse studii care au fost efectuate, analize uh, interesante privind drepturile omului în era digitală. Există, din acest punct de vedere, publicate niște declarații, dar nu vreau să-mi depășesc până la urmă propriul nivel de expertiză pentru a intra în amănunte. Dar eh, vă sugerez să eh, contactați Uh, acești uh, experți care sunt uh, mai competenți decât mine în acest domeniu. Iar în ce privește acest proiect, el nu trebuie să fie pus în legătură cu specificul diverselor state naționale, pentru că, de fapt, datele de care am dispus noi nu și-a propus să arate cu degetul asupra anumitor state, poate că într-o anumită uh, fază subsecventă a acestui proiect uh, vom uh, vedea uh, cum se reacționează în diversele state, vom uh, invita statele să ne informeze în legătură cu nivelul de implementare și ă, în legătură cu practica dobândită, dar pentru moment, în clipa de față, avem o abordare ă, de ordin mai general. Mulțumesc de asemenea, sper ă, că răspunsurile i-au mulțumit pe colegii mei, se pare că acesta este cazul și mulțumim celor două invitate ale noastre pentru informațiile importante furnizate. We will continue by point number Vom continua cu punctul 6 de pe ordinea de zi, un schimb de vederi în legătură cu uh, responsabilitatea, compensațiile, garanțiile financiare în operațiile offshore. Raportor este domnul Ogonos și aș dori de asemenea să salut prezența în mijlocul nostru a domnului Ștefan Moser și al domnului Ian Lambi și domnile lor ne vor furniza informații pe această temă, dar înainte de toate dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm astăzi probleme legate de responsabilitatea corporațiilor, inclusiv în cazul accidentelor care se produc în activitatea de explorare și uh, uh, de de exploatare a resurselor de petrol și gaze. Dar știm ce s-a întâmplat în 2010 uh, la coastele Mexicului uh, pe platforma Deepwater Horizon. Este cazul, pornind de la acea experiență, să uh, luăm niște măsuri de prevenție. Pentru că se pare că 75% a producției de petrol și gaze vin din partea exploatărilor din nordul Europei, unde există deja un regim de, de măsuri de siguranță. Dar nu există pentru aceste țări un, o problemă nouă legată de cadrul de reglementare, însă Probabil că pe viitor vom avea producții de petrol și gaze provenind și din alte state, ca de pildă din Cipru, unde există de asemenea exploatări offshore deja. De aceea, cadrul de reglementare a directivei este important pentru toată lumea și impune transparență, stabilește obligația unui schimb de informații legate de accidente ca și uh, în legătură cu alți uh, indicatori de performanță industrială în uh, relație cu prevenirea riscurilor. Comisia a analizat aspecte legate de respons responsabilitatea corporatistă. Cine uh, răspunde când apar pierderi? În al doilea rând, care este modalitatea de a garanta că partea responsabilă dispune de uh, posibilitățile financiare pentru a acorda compensații în cazul accidentelor produse și după aceea care este modalitatea de a acorda aceste compensații pentru a diminua riscurile uh, la modul general asupra economiei. Comisia constată că există din acest punct de vedere diferențe între statele membre Uh, privind modul în care este reglementat accesul la justiție în cazul unor accidente offshore. Comisia constată că nu putem în clipa de față că vreuna din abordările actuale legate de răspuns, răspunderea civilă um, poate fi valorificată pretutindeni în Uniunea Europeană. Comisia insistă asupra transpunerii directivei în legislația națională a statelor membre, așa cum s-a decis în iulie 2015. Sunt absolut de acord cu necesitatea transpunerii imediate a directivei în legislație națională. Oricum, nu sunt de acord cu concluzia Comisiei că este nevoie de stabilirea unor sancțiuni uh, penale uh, pentru că eu cred că este mai important uh, să prevenim. A stabili de pe acum sancțiuni penale um, ar putea să împiedice până la urmă activitatea organismelor specializate din statele membre pentru a găsi soluții. Trebuie să îmbunătățim mijloacele de care dispunem pentru o securitate financiară și să avem o abordare adecvată a solicitărilor de uh, compensații. Uh, eu cred că uh, putem eventual să uh, modificăm prevederile actuale pentru a fi pregătiți în situații de risc care ar putea să apară. Mulțumesc. Dați-mi voie să-i dau cuvântul acum domnului Moser dacă dorește să intervină. Vă rog, vă putem pune la dispoziție câteva minute. Mulțumesc foarte mult. Stimați membri ai Parlamentului, stimate domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru această uh, introducere în subiect. Suntem conștienți de importanța acestui subiect, știm uh, că este importantă responsabilitatea uh, corporațiilor și uh, noi vom reveni cu informații după ce vom analiza transpunerea în practică a directivei uh, în legislație uh, transpunerea în legislație națională pentru a dispune de un cadru adecvat. Această analiză în clipa de față uh, se derulează. Vom trage concluziile în urma încheierii anchetei și după aceea vom face o propunere de acționare pe viitor care poate să includă inclusiv propunerea unor modificări ale cadrului legislativ existent în clipa de față. Dar pentru moment verificăm cu statele membre stadiul de transpunere în practică a directivei dacă vom identifica lacune, vom, uh, vă vom informa, așteptăm uh, dezbaterea cu dumneavoastră, cu toate părțile direct interesate din afară și uh, acesta va fi baza concluziilor privind posibile soluții pe care le vom propune. Vă mulțumesc pentru acest prim schimb de informații. Și dau cuvântul acum domnului Ian Lambi dacă dorește să intervină. Nu, se pare că nu. Okay, in this case, Mr. În cazul acesta, domnul Anderson poate are o întrebare. Well, I don't think, uh, Chad, I can formulate a question. Nu cred că pot să spun că e o întrebare, e mai degrabă o observație generală. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului și reprezentantului Comisiei pentru contribuția la această dezbatere foarte importantă. Aștept cu interes uh, să lucrez pe acest dosar. Noi de la Verzi nu suntem așa de dornici ca alții să se deschidă noi exploatări de resurse fosile, de petrol și gaze, și asta din cauza efectelor binecunoscute asupra climatului. Dar uh, este important însă ca zăcămintele de petrol și gaze să fie exploatate în așa fel încât să nu genereze catastrofe asupra mediului înconjurător. De exemplu, când uh, se produc scurgeri uh, în oceane, avem nevoie de reguli foarte ferme și de aceea trebuie să există stimulente astfel încât uh, să se evite dezastrele prin orice căi posibile și trebuie să existe și o tragere la răspundere foarte puternică. În plus, avem nevoie de transparență transparență în ceea ce privește structurile financiare folosite pentru asigurări, de exemplu. Și, bineînțeles, trebuie să evităm și uh, pericolele morale asociate cu soluțiile de asigurări. Eu aștept cu interes să lucrez uh, pe acest raport. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să comenteze dintre eurodeputați? Se pare că nu. So, would you eventually, eventually wish to react to... Vreți să reacționați la observațiile domnului Anderson? Thank you very much um, for giving... Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat din nou cuvântul. Suntem uh, de acord că este important uh, să avem un cadru care să descurajeze accidentele și care să asigure transparență și claritate. La momentul negocierii directivei, această problemă fusese recunoscută deja de legiuitor, pentru că de aceea am și propus raportul. Acesta este stadiul actual uh, al cunoștințelor pe care le avem. Raportorul spunea că momentan uh, nu este clar care ar fi cel mai bun regim și de aceea va trebui să facem o analiză mai aprofundată după ce vom evalua um, conformitatea statelor membre. Abia apoi va trebui să ne gândim la acțiunile suplimentare care trebuie întreprinse. Calendarul va fi însă probabil 2019 odată ce vom fi făcut o evaluare corespunzătoare. Um, provisions of the offshore directive are about um, preventing. Directiva offshore uh, își propune tocmai să prevină astfel de catastrofe. Este obiectivul principal al directivei. Și referitor la răspundere, trebuie să ne gândim dacă vom adăuga măsuri suplimentare pentru prevenție. Raportul spune că odată ce vom avea experiența aplicării măsurilor de prevenție în statele membre, vom uh, fi într-o situație mai bună și vom putea analiza mai bine acest regim al răspunderii. Și, bineînțeles, uh, acestea vor fi incluse în raportul uh, care va fi elaborat în iulie 2019. Thank you very much for giving us the floor. Mulțumim că ne a stat din nou cuvântul. Da. Mă uit în jur, văd că nu dorește nimeni să intervină. Iată, a fost un schimb de opinii destul de scurt. Vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc pentru discuție încheiem uh, reuniunea noastră de astăzi. Comisia va continua mâine.